Dear colleagues, dear colleagues, can I ask if... Dragi colegi, vă rog să luați loc. Am dorit să începem uh, lucrările noastre. Um, I, I, I am starting this session just the last... Aș dori să lansez un ultim avertisment Uh, aș dori să vă informez că începem uh, lucrările noastre. Dacă doriți, puteți să vă puneți uh, căștile. Excelențe, dragi colegi, stimați prieteni, a devenit o tradiție faptul ca Parlamentul European să găzduiască ceremonia de deschidere a zilelor porților deschide. În acest an ne întâlnim pentru a discuta despre viitorul Europei și felul în care politica de coeziune poate îmbunătăți Europa. Mercedes Breso, președintele Comitetului Regiunilor și Johannes Hahn, Comitetul pentru Politică Regională, ne fac onoarea să participe la această uh, ședință. Aș dori să urez bun venit și invitațiilor noștri, Rodica Crața Țagaropolu, vicepreședinte a Parlamentului European, Rudy, domnului Rudi Demot, Eh, ministrul prezident al regiunii Valonia din partea președinției belgiene și Filip Maestat, președintele Băncii Europene de Investiții. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, ni se va adresa prin intermediul unui eh, film unei casete video. Aș dori să vă informez că după ce invitații vor lua cuvântul, vom avea o dezbatere care va fi uh, moderată de către Mark Rogerson, director executiv al Consilia Limited. Aș dori să-i rog pe toți cei care doresc să ia cuvântul să completeze formularul de cerere de luare de cuvânt și să îl uh, transmită secretariatului. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența numeroasă și aș dori să folosesc această ocazie pentru a-mi exprima admirația pentru implicarea dumneavoastră în dezbaterea cu privire la viitorul politicii de coeziune. Cred că pot spune, fără să exagerez, că niciodată nu am uh, constatat o atâta implicare a uh, autorităților locale, a rețelelor din, la Bruxelles și uh, niciodată contribuția dumneavoastră la configurarea politicilor viitoare nu a fost atât de prețioasă constat că uh, la nivel regional și național există un angajament. Constat că toată lumea dorește să-și asume răspunderea pentru viitorul Europei. Veniți cu entuziasmul și cu energia dumneavoastră de care Europa are nevoie și care pot fi folosite, bineînțeles, la nivel european, în regiunile europene, în orașele și localitățile europene. Deci, mulțumim încă o dată pentru acest simț de răspundere și pentru redinamizarea Europei. Aici, la Parlamentul European, ne-am asumat răspunderea și am înființat un cadru instituțional macroeconomic care să înlesnească crearea de locuri de muncă, competitivitatea și creșterea economică europeană. Suntem însă convinși și de faptul că Europa are nevoie de reforme structurale și de politici de dezvoltare. Politicile europene de coeziune uh, reprezintă cu adevărat politici de dezvoltare care au nevoie de un cadru financiar adecvat pentru a i atinge potenialul. Uh, potențialul. În conformitate cu tratatul, coeziunea reprezintă un principiu de bază al integrării europene, iar acest principiu face ca politica de coeziune să fie o politică pentru toți cetățenii Uniunii Europene. Însă, bineînțeles, această politică trebuie să se manifeste mai mult în regiunile uh, mai puțin dezvoltate. Uh, trebuie să încurajăm rezultate concrete și aceasta este o încercare nu numai pentru politica de coeziune, ci e un obiectiv, o prioritate pentru toate politicile europene care sunt configurate adecvate pentru nivelurile regional, național, uh, european și așa mai departe. Criza economică și financiară uh, a trasat o nouă hartă economică pentru Europa. Nu trebuie să precupețim niciun efort pentru ca această hartă a Europei să fie mai bună decât în trecut. În acest sens, trebuie să abordăm disparitățile prin mobilizarea potențialului în teritorii, Uh, unde creșterea este mare, dar și în teritoriile în care e nevoie de investiții pentru sporirea competitivității. Prin cooperare, prin rețele, putem să creăm aceste forțe motrice pentru uh, centre de dezvoltare, pentru a ajuta regiunile care au rămas în urmă să recupereze această întârziere. Însă, toate regiunile trebuie să își uh, consolideze competitivitatea având în vedere contextul global. Iar cooperarea teritorială și regională va fi mai importantă astăzi decât oricând. Dimensiunea teritorială adăugată politicii uh, de coeziune ne-a arătat că există un potențial neexploatat care este ascuns, nu apare în statisticile naționale și regionale. Acest potențial poate să fie pus în valoare printr-o ajustare mai bună a politicilor europene, ținând cont de specificitatea regiunilor și încurajând cooperarea între regiunile dintre Europa, dar și în afara granițelor sale. Armonia în domeniul dezvoltării poate fi obținută doar dacă fiecare teritoriu, fiecare din regiune din Europa își optimizează acest potențial și coopereze cu celelalte teritorii și regiuni pentru a atinge obiectivele UE 2020. E vorba de obiectivele pentru o creștere inteligentă cu potențial de includere. Dragi uh, colegi, am avut o astfel de dezbatere din septembrie 2007. E vorba de viitorul politicii de coeziune. Al cincilea raport privind coeziunea va fi publicat de către Comisia Europeană, care va conține ideile pentru viitor pe baza uh, uh, perioadei de consultare, care a fost destul de îndelungată. Parlamentul European va dezbate rezoluția cu privire la viitorul politicii de coeziune în această săptămână. Trebuie să ne dăm seama că creșterea în Europa se va baza mai ales pe cerere în anii viitori și politicile de investiții, precum politica de coeziune și de dezvoltare, vor fi extrem de importante pentru că Europa va fi pusă pe calea spre o schimbare radicală, structurală, pentru creștere și uh, ocupare deplină. Aș dori să o invit pe doamna Mercedes Breso, președintele Comitetului Regiunilor, să ne prezinte viziunea sa, discursul său preliminar. Vă rog, aveți cuvântul. Grazie, președinte Hübner doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Doamnă vicepreședinte, doamna Crața Țagaropulu, doamnelor și domnilor deputați ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor din partea Comitetului Regiunilor, domnule președinte de Mot, domnule președinte Meistet, doamnelor și domnilor. În primul rând, vă urez bun venit la această ceremonie de deschidere a cele de-a opta ediții a Săptămânii Europe, Europene Regiunilor și a Orașelor și a celei de-a 86-a sesiuni plenare a Comitetului Regiunilor. Iată, ne aflăm aici astăzi și printre cei, mii, cei 6.000 de participanți care vor participa la cele 130 de seminarii în următoarele zile, toate acestea ne arată că regiunile și orașele sunt importante pentru Europa și Europa este importantă pentru ele. Sloganul acestei ediții, Europa 2020, competitivitate, cooperare și coeziune pentru toate regiunile, subliniind aici ambiția politică a întâlnirilor noastre. Ne aflăm aici, pentru a oferi o platformă de comunicare experților pentru a vorbi despre temele cele mai importante pentru autoritățile locale și regionale. În contextul acestor zile ale ușilor deschise în acest an, ne aflăm în fața unei noi strategii pe următorul, următorii 10 ani. Europa 2020 și iată trebuie să ne confruntăm cu problema crizei care ne afectează acum de peste 2 ani. Nu vreau să dau senzația că sunt pesimistă, dar nu pot decât să fiu realistă. Criza nu s-a terminat. Dacă vrem să evităm ce e mai rău, atunci trebuie să intervină nu doar statele, ci și toate entitățile regionale și locale. Presiunea este enormă asupra finanțelor publice. Într-adevăr, dacă ne aflăm într-o situație precară sau am fost dați afară de la serviciu, ne întoarcem spre puterile publice. Date recente ale Fundației Europene de la Dublin arată că în cel de-al doilea trimestru al anului 2010, de câte ori s-a creat un loc de muncă, au fost pierdute două pe drum. Iată de ce este important să ne dăm seama că cetățenii au nevoie de autoritățile locale, regionale sau europene pentru a face față problemelor lor. Și să vedem care este marja noastră de manevră că pentru viitor, pentru ce se va întâmpla după 2020 și cum îi putem ajuta pe cei mai nevoiași. N-are rost să dramatizăm aici mai mult situația, pentru că ne dăm seama care este potențialul economiei verzi și a economiei cunoașterii. Cu toate acestea, nu trebuie să să nu ținem cont de semnalele de alarmă pe care le primim din mai multe porți Iată de ce avem nevoie de o adevărată coeziune între regiuni. Aceasta este o condiție sine qua non de care avem nevoie toți europenii la toate nivelurile de guvern. Europa 2020 trebuie să se centreze încă de la început pe politici concrete de susținere a resurselor financiare dacă dorim să atingem obiectivele ambițioase ale acestei strategii. De altfel, ne așteptăm la progrese deosebite în cadrul uh, Single Market Act și este vorba aici de o agendă pentru locuri de muncă inteligente, de o nouă linie pentru politica agricolă, de dezvoltare rurală după 2013. Iată ce ne așteaptă în uh, următoarele luni din partea Comisiei Europene pentru o nouă Europa. Aceste documente vor reprezenta punctul de plecare pentru stabilirea bugetului de după 2013 și la baza tuturor pachetelor legislative care vor fi prezentate după 2011. De aceea va trebui și noi să spunem ce dorim de la acest exercițiu și dorim ca vocea noastră să fie auzită. Trebuie, în primul rând, să ne implicăm încă de la început în acest proces. Eșecul strategiei de la Lisabona s-a datorat în bună parte eșecului guvernanței acestei strategii și Europa nu își poate permite să nu asculte vocea regiunilor și a orașelor sale. Iată de ce vocea noastră, vocea dumneavoastră, dragi colegi, va trebui să fie auzită aici în următoarele zile în cadrul celor 130 de convenții, seminarii, ședințe care au fost organizate și aceasta fără să lăsăm deoparte cei, uh, prezența celor 300 de jurnaliști care au venit aici pentru a participa din partea mass media regională. Vă doresc, deci, uh, să lucrați cu rezultate foarte bune. Să profităm deci de această oportunitate unică pentru a spune ce așteptăm de la Europa și să spunem de asemenea ce putem aduce noi pentru Europa. Aș dori acum să subliniez aici trei aspecte importante pentru dezbaterea noastră. În primul rând, să nu fim naivi. Avem cel de-al cincilea raport în legătură cu coeziunea și în concluziile acestui raport se arată că este vorba de o politică de coeziune pentru toate regiunile, însă aceasta nu înseamnă că aceasta se traduce întotdeauna la fel și în cadrul bugetului care este negociat la Consiliu. Miniștrii de finanțe trebuie să-și dea seama că aceste fonduri care sunt la ora actuală disponibile pentru politicile de coeziune nu sunt suficiente și nu pot fi acceptate ca atare. Există aici argumente importante care sunt prezentate din partea regiunilor și a orașelor pentru a putea implementa aceste fonduri structurale. Pentru că noi putem prezenta multe experiențe de succes în ceea ce privește utilizarea fondurilor europene. Și așa cum am spus deja aici la Parlamentul European și la Comitetul Regiunilor, politica de coeziune a Uniunii Europene n-ar trebui să fie doar rezultatul coordonării între statele membre. Ea trebuie să respecte niște principii fundamentale, cum ar fi, de exemplu, integrarea mai multor domenii de lucru, parteneri sociali, parteneri parteneri publici și, în sfârșit, uh, o programare care să se bazeze pe o strategie comună și care să implice toate nivelurile de guvern. Iată, deci, ce este interesant să vedem cum aceste principii sunt esențiale pentru a avea niște politici eficiente. Și, de altfel, nu întâmplător, Tratatul de la Lisabona arată că politica economică și de coeziune europeană trebuie să țină cont de dimensiunea sa regională. Pe de altă parte, avem un mesaj pe care dorim să-l transmitem. Nu dorim ca tot ce se întâmplă aici să rămână ca într-un club privat. Vorbim aici de bunuri publice la nivel european. E adevărat că în ultimii ani s-au făcut foarte multe pentru a arăta care sunt rezultatele politicii de coeziune în Uniunea Europeană, însă cred că ar trebui să ne dăm seama de importanța dimensiunii locale. Așa cum spune și mesajul nostru, Europa regiunilor este Europa orașului meu. Iată de ce trebuie să implicăm mai multe regiuni și orașe parteneri cu ocazia acestor evenimente organizate. Însă cred că trebuie să facem și mai mult decât atâta. Trebuie să mergem dincolo de aceste zile ale ușilor deschise și să facem mai mult. Europa trebuie să fie importantă pentru toți și peste tot, pentru că dacă acest lucru nu se întâmplă, atunci Europa nu este importantă pentru nimeni. Europa este ca o bicicletă, dacă nu pedalezi în continuu, până la urmă cazi pe jos. Iată deci, se poate merge un pic înainte, dar la un moment dat nu o să mai funcționeze. Iată de ce avem nevoie de aceste noi idei pentru ca Europa să progreseze. Și sunt convinsă că dezbaterile de astăzi și din zilele următoare ne vor duce la rezultate foarte interesante, rezultate utile pentru regiunile, pentru orașele noastre și pentru ansamblul Uniunii. Mulțumesc și vreau să mulțumesc și pentru participarea dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, doamna Bresso. Îl invit pe domnul comisar uh, Johannes Hahn, comisar pentru Politica regională, să își prezinte discursul. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi, uh, doamnelor și domnilor. În primul rând, aș dori să vă întâmpin la această zile deschise a uh, săptămâna europeană a orașelor și regiunilor. Este foarte bine că avem reprezentanți nu numai de la nivel local, regional, național și european, dar și uh, Uh, membrii ai lumii universitare, uh, oameni de afaceri și, bineînțeles, jurnaliști. Sunt foarte încântat să, uh, repre, pre, să întâmpin aici, la aceste zile deschise, reprezentanți din țări din afara Uniunii Europene, Brazilia, Rusia, India, Argentina, Armenia care arată cât de importantă este dezvoltarea politicii regionale și care vor să știe cu toții cum implementăm noi această politică în Europa. Entuziasmul dumneavoastră este o dovadă a popularității acestui eveniment. Avem 130 de evenimente, seminare în Bruxelles și peste 260 de evenimente în Europa și nu mă îndoiesc că încă o dată în acest an vom avea un succes răsunător. Principala temă din acest an este spre Europa anului 2020 și este binevenită la momentul oportun. Cu toți știm cât de mult a suferit Europa din cauza uh, crizei economice globale, deși sunt semne de redresare, încă nu uh, am ieșit din impas. Trebuie să nu ne complacem și să ne concentrăm pe priorități, cum ar fi ocupare, competitivitate și construirea unei piețe moderne și deschise unice. Asta înseamnă începerea reformelor încă de acum pentru 2020, nu numai pentru a ieși din criza economică, dar și pentru a încuraja noile tipuri de economie, o economie mai inteligentă, mai verde și mai inclusivă. Regiunile și orașele au un rol aparte în acest sens. Trebuie să fie implicate încă de la bun început. Pentru a obține uh, uh, obiectivele ambițioase pentru 2020 la nivel european, fie că e vorba de investiții, Uh, de 3% a PIB-ului european în cercetare dezvoltare, fie că e vorba de tot ce înseamnă schimbare climatică, fie că e vorba de ocupare, educație și reducerea sărăciei, trebuie să le traducem la nivel uh, regional. Fiecare regiune are potențial diferit, diferite aturi și, bineînțeles, uh, un rol aparte în uh, ambițiile noastre. Acest eveniment care reunește actori cheie din domeniul public și privat poate să ne ajute să traducem în fapte aceste ambiții. Zilele deschise sunt o platformă ideală pentru a reflecta cum putem să Uh, influențăm mai bine viitorul comun și cum putem să impulsionăm cooperarea între public, sectorul public și privat. După câte știți, vom prezenta luna viitoare al cincilea raport de coeziune care va prezenta principalele orientări. Acest uh, raport urmează unor consultări uh, foarte largi cu toate părțile interesate care ne ajută să vedem cum va evolua Europa într-un uh, Eh, într-o economie în schimbare. Dorim să auzim vocea regiunilor și a principalilor actori cheie. Vrem să știm ce politică regională vă doriți în viitor. Partenerii din Comitetul Regiunilor eh, eh, ne-au ajutat și susținut foarte mult și le mulțumim. Bineînțeles, mulțumim și Parlamentului European care, uh, prin rapoartele lor, au arătat ce importantă este această reflexie în contextul european. Bineînțeles, aș dori să felicit și președinția belgiană pentru modul profesionist în care a tratat aceste dosare și le-a impulsionat și ne-a ajutat în procesul de a adopta reglementări uh, și regulamente în anul viitor. Trebuie să lucrăm împreună. Europa este diversă dar nu vom avea rezultate decât prin cooperare, coordonare la nivelul politicilor și a fondurilor. Uh, am avut ocazia să uh, călătoresc în diverse colțuri ale Europei și de fiecare dată am fost frapat de ce mare este diversitatea politicilor proiectelor europene reflectate la nivel regional. Și multe dintre aceste proiecte vor fi prezentate și în zilele următoare veți putea să vedeți o sursă de inspirate și sperăm că vă veți simți bine la Bruxelles. Vă mulțumesc! Thank you. Mulțumesc, domnule comisar Han, și vreau să invit pe doamna vicepreședinta Parlamentului European, doamna Rodi Crața Țacaropulu, pentru un discurs. Mulțumesc! Monsieur le commissaire, ah, pardon. Monsieur le commissaire, domnule comisar însărcinat cu politica regională, domnule, dragă domnule Han, doamnă președinte a Comitetului Regiunilor, stimată doamnă Vreso, domnule președinte al Băncii Europene de Investiții, stimate domnule Meistat, domnule ministru președinte al regiunii Valoniei, domnule Demot, doamnă președinte a Comisiei de Dezvoltare Regională a Parlamentului European și fostă comisar uh, însărcinată cu politica regională, stimată doamnă Hubner, dragă colegă, uh, dragi colegi, doamnelor și domnilor. E o adevărată onoare pentru mine să particip la această reuniune în calitatea mea de vicepreședinte al Parlamentului European Uh, în încercarea mea de a reprezenta instituția noastră și președintele său, Jerzy Buzek, la aceasta a opta uh, sesiune a săptămânii europene a orașelor și a municipalităților, Open Days 2010. Această manifestare a apărut prima dată în 2003 uh, și a fost organizată de către Comitetul Regiunilor și Direcția Regională, Politică Regională a Comisiei Europene, în cooperare cu 244 de regiuni și orașe din 33 de țări diferite are o uh, valoare inestimabilă, pentru că astfel putem să dezbatem într-un cadru unic și la nivelul cel mai înalt în legătură cu viitorul politicii regionale și de coeziune. Astfel putem să înțelegem mai bine diversitatea, bogăția și potențialul pe care îl au regiunile noastre, regiunile europene. Dragi prieteni, politica de coeziune reprezintă un efort constant, însă este și un obiectiv fundamental al Uniunii Europene, al proiectului nostru comun european. Pentru că ea exprimă în modul cel mai vizibil, cel mai concret și uh, cantificabil solidaritatea europeană. Într-adevăr, Obiectivul politicii de coeziune europene a fost să contribuie întotdeauna la dezvoltarea socioeconomică a statelor membre și a regiunilor, mai ales a regiunilor mai puțin dezvoltate, pentru a încuraja dezvoltarea durabilă și competitivă a tuturor regiunilor europene, de a promova integrarea socială, economică, teritorială. În urma extinderilor comunității europene, a, Uni a Uniunii Europene, politica de coeziune a trebuit să se adapteze constant la noi realități socioeconomice. A trebuit să se adapteze la disparități teritoriale importante, a trebuit să țină cont de regiunile ultraperiferice, regiunile care au trecut printr-o reconversie industrială, regiunile slab populate, regiunile insulare. Iar politica regională face ca Europa să se întâlnească direct cu cetățenii, îi invită pe partenerii la diverse niveluri să coopereze. Într-adevăr, politica de coeziune este foarte vizibilă, este accesibilă pentru toți, pentru toți cetățenii, pentru toți factorii implicați și deci este una dintre politicile preferate ale Parlamentului nostru. Parlamentul European a, adus o contribuție prețioasă la uh, configurarea politicii de coeziune din perioada 2007-2013, mai ales punând accentul pe cooperarea transnațională și interregională și încercând să pună accent pe folosirea fondurilor pentru a genera locuri de muncă, pentru a obține o protecție, o clădire a mediului înconjurător, fără însă a uita să promoveze inovarea, creativitatea, egalitatea de șanse și integrarea socială. Recent, noi provocări au apărut provocări legate de uh, activitatea economică. În urma acestor noi provocări a reieșit faptul că trebuie să luăm noi măsuri din programele din politica de coeziune pentru perioada 2007-2013. Și aceasta pentru a mobiliza toate resursele și toate mijloacele pentru a însoți direct și în mod eficient eforturile de redresare economică la nivel național și regional. În acest sens, Parlamentul European a întocmit un raport și a votat o rezoluție care vizează contribuția politicii regionale a Uniunii Europene la combaterea, la uh, lupta împotriva crizei economice și financiare, mai ales în uh, uh ce privește obiectivul din pilonul 2. În calitate de membru al Comisiei uh, de dezvoltare regională a Parlamentului European, dar și în calitate de raportor pe acest dosar, am avut ocazia de a-mi aduce și eu contribuția uh, la, uh, la elaborarea acestei inițiative atât de importante. Doamnelor și domnilor, uh, Open Days 2010 își propune să se axeze pe uh, UE 2020, competitivitate, cooperare și coeziune și aceasta pentru toate regiunile europene. Strategia Europa 2020 are ca scop atingerea unei creșteri economice inteligente, durabile, solidare și ambițioase instituirea politicii de coeziune este indispensabilă, într-adevăr, uh, uh, succesului strategiei 2020. Așa cum spunea și domnul Mario Morti, Monti, odată cu prezentarea raportului său, o nouă strategie pentru piața unică. Această strategie 2020 arată faptul că politica de coeziune reprezintă o adevărată prioritate a Uniunii Europene pe termen lung. Și ne mai arată și că fondurile structurale reprezintă unul dintre mecanismele uh, cele mai importante pentru a atinge obiectivele strategice uh, ale pieței interne, inclusiv includerea socială. Astfel, uh, deducem faptul că dimensiunea regională trebuie să fie luată în calcul în toate propunerile de revizuire a bugetului Uniunii Europene dar și în ce privește dezbaterea cu privire la cadrul financiar viitor. O politică regională puternică și uh, finanțată adecvat, care să acopere toate regiunile europene, reprezintă condiția sine qua non care să ne permită să ajungem să obținem o coeziune economică, socială, teritorială, teritorială satisfăcătoare. Această complementaritate și o uh, concentrare concertare cu bugetele naționale sunt foarte importante pentru a optimiza rezultatele noastre. Mai mult, trebuie să mai subliniem și importanța flexibilității pentru a ține cont de specificitățile regionale și de sprijinul acordat regiunilor în eforturile pe care le depun pentru a depăși propriile dificultăți socioeconomice și teritoriale. Mă gândesc mai ales la regiunile ultraperiferice, la regiunile frontaliere, dar și la regiunile cu specificități geografice deosebite, precum uh, insulele și regiunile muntoase. De asemenea, o abordare care să țină cont și de dimensiunea urbană a politicii de coeziune este indispensabilă. Orașele astăzi joacă un rol crucial și dinamic în dezvoltarea regiunilor, dând un, avon, un avânt pozitiv economiei uh, rurale. Însă să nu uităm faptul că realitatea este complexă și foarte variată. Și deci mi se pare foarte important ca următoarea perioadă de programare financiară să prevadă resurse adecvate pentru investițiile în proiecte urbane și suburbane. De asemenea, e foarte important ca Uniunea Europeană să aibă o politică urbană coerentă și integrată. E limpede că un parteneriat uh, cu o dimensiune locală puternică va aduce o plus valoare foarte mare, garantându-ne faptul că politicile noastre sunt uh, implementate și sunt desfășurate la nivel uh, local cu o participare susținută. Sigur că provocările de astăzi sunt numeroase și ele necesită un răspuns coordonat, coordonat din partea regiunilor și a statelor membre. Astfel, manifestări precum cea de astăzi, care reunesc uh, responsabili la nivel înalt, reprezentanții autorităților regionale și locale, reprezentanții instituțiilor europene, experți în domeniu și profesori universitari din uh, toată Europa, deci aceste evenimente au o importanță foarte mare. Astfel de evenimente ne permit să avem un schimb de bune practici aducând plus valoare politicilor noastre aplicate și promovând cooperarea eficientă între regiunile europene. În încheiere, aș dori foarte pe scurt să enumăr obiectivele Parlamentului European pentru politica de coeziune de după 2013. Noua arhitectură ar trebui să propună un regim de tranziție care să țină cont de experiența noastră acumulată în trecut, dar și de ultimile tendințe ale situației economice și sociale a regiunilor vizate. O mai bună reglementare este sigur necesară, la fel ca și simplificarea regulilor care reglementează fondurile structurale pentru a garanta transparența, eficiența și rezultate mai performante. Doamnelor și domnilor, stimați prieteni, ideile dumneavoastră, contribuțiile dumneavoastră care vor uh, uh, apărea în această nouă ediție Open Days vor fi foarte importante pentru a ne ajuta la o punere în aplicare a politicii regionale și de coeziune. Vă mulțumesc pentru participarea dumneavoastră, vă mulțumesc dinainte pentru contribuția dumneavoastră, vă mulțumesc pentru sugestii și vă urez mult succes. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamnă vicepreședinte. Următorul vorbitor este domnul, ministru prezident al regiunii Valoniei. Rudy de Mot, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamna președintă a Comitetului Regiunilor, domnule comisar pentru politică regională, doamnă președintă a Comisiei de Dezvoltare Regională a Parlamentului European, domnule Meistat, domnilor și domnilor, este o adevărată onoare pentru mine să reprezint președinția belgiană în cadrul ceremoniei de deschidere acestei de-a opta ediție a Open Days. În primul rând, pentru că este un eveniment care are sens, care mobilizează și pentru că este rezultatul unei cooperări între Comitetul Regiunii regiunilor, Direcția Generală pentru Politici Regionale de la Comisia Europeană, 245 de orașe și regiuni din 34 de țări, între sectorul bancar, lumea, mediul de afaceri și, bineînțeles, societatea civilă. În 8 ani, acest eveniment Open Days a reușit să fie un eveniment special și aceasta prin participarea din ce în ce mai mare, prin care orașele și regiunile și-au manifestat interesul față de politicile comunitare. Acestea au jucat un rol activ, punând pe prim, la, prim plan dialogul constructiv și, în același timp, un dialog continuu între instituții și cetățenii europeni. Pe de altă parte, s-a sensibilizat publicul larg și a fost conștientizat în legătură cu provocările cu care se confruntă. Și, pe de altă parte, au dezvoltat, au întărit cooperarea prin schimburile de bune practici. Însă, pentru mine este o adevărată plăcere să mă aflu astăzi aici și pentru că exercițiul președinției la Consiliul, la Consiliu este o adevărată oportunitate pentru mine într-un stat federal precum Belgia, președinția are de data aceasta o posibilitate excepțională, în acest caz, de a-și crește vizibilitatea la nivel internațional, arătând cât de bine știu să mânuiască lucrurile. Președinția este o oportunitate pentru partenerii noștri să le reamintăm, reamintim importanța federalismului belgian, care a acordat comunităților și regiunilor autonomie destul de mare în multe domenii și, de asemenea, o capacitate juridică de a se manifesta ca entități pe scena internațională. Pe de altă parte, este o ocazie pentru mine să fiu aici pentru a vorbi despre aceste teme importante, competitivitate, coeziune foarte importante pentru noi. Politica de coeziune economică, socială și teritorială la nivelul UE este o prioritate a președinției noastre. Știți că președinția nu își dă cu părerea, nu reprezintă un punct aparte în cadrul dezbaterilor, dar lansează prioritățile. Iar viitorul politicilor de coeziune pentru 2013 este una dintre ele. Europa se confruntă cu o perioadă de transformări pe de o parte, acesta este rezultatul crizei prin care Europa a trecut, care a avut consecințe în ceea ce privește inegalitățile sociale, șomajul și altele și prin această criză au apărut slăbiciunile structurale ale Europei. Pe de altă parte, această perioadă de transformare este necesară pentru a face față provocărilor pe termen lung, cum ar fi globalizarea, presiunea asupra resurselor naturale și evoluția demografică. Iată deci, în acest context, Consiliul European a reamintit că obiectivul de coeziune economică, socială și teritorială este în continuare în centrul politicii europene. Politica de coeziune are un rol esențial de jucat pentru a avea o creștere economică susținută, durabilă, echilibrată și, de asemenea, un rol important pe ansamblul teritoriilor europene. Fondurile structurale sunt un factor important de coeziune, teritoriile și orașele europene, iar intervenția acestor fonduri permite să se implementeze instrumente structurale cu efecte benefice pe termen lung și, de asemenea, în ceea ce privește crearea de locuri de muncă. Fondurile structurale vor fi unul dintre principalele instrumente prin care se va pune în funcțiune strategia Europa 2020. Iată de ce se dorește ca această capacitate de acțiune a Uniunii Europene prin fondurile structurale să fie întărită pe viitor. Și aceasta este esențială pentru a avea o construcție europeană echilibrată. Iată de ce viitorul politicii de coeziune și faptul că ea este una dintre prioritățile președinției belgiene. Doamnelor și domnilor, această președinție apare într-un moment simbolic, pentru că este un moment hotărător pentru politica de coeziune. Iată, mai avem doar câteva săptămâni până la adoptarea de către Comisia Europeană a celui de-al cincilea raport pe tema coeziunii. Acest raport va oferi o analiză detaliată a situației și va reprezenta niște puncte de reper importante pentru a vedea unde suntem în ceea ce privește convergența economiilor noastre și să vedem cum această politică ne ajută să îndeplinim obiectivele strategice, cum se articulează ea cu politicile altor state membre și alte politici. Acest raport va oferi orientări principale în ceea ce privește viitorul politicii de coeziune după 2013. Președinția belgiană va organiza, după prezentarea acestui uh, raport asupra coeziunii, va organiza deci o reuniune informală a ministrilor responsabili pe 23 noiembrie la Liege. Și aș vrea să profit de această ocazie pentru a reaminti Comitetului regiunilor importanța acestei strategii pentru Europa 2020. Președinția ne va oferi posibilitatea de a vorbi de viitorul politicii de coeziune pentru a avea o adevărată tematică teritorială și a orașelor în politica de coeziune. Vom analiza răspunsurile în ceea ce privește politica de coeziune, răspunsuri ce pot apărea în domenii unde Există provocări la nivel uh, european din punctul de vedere al politicilor de coeziune teritorială, economică și socială și, în același timp, asigurându-ne intervenția actorilor importanți contribuția la strategia 2020, articularea cu celelalte politici ale Uniunii Europene și în special vom vorbi despre prioritățile pe viitor ale politicii de coeziune în ceea ce privește susținerea inovării și a dezvoltării unei economii bazate pe cunoaștere. În ceea ce privește locurile de muncă, dezvoltarea de competențe, acestea sunt elemente de incluziune socială. Cum vom putea alinia politica de coeziune în domeniul unei dezvoltări durabile și în ceea ce privește strategia 2020 care dorește o economie mai verde, mai competitivă, care să utilizeze resursele în mod rațional. Doamnelor și domnilor, iată ajung la încheierea discursului meu și aș vrea să vă atrag atenția asupra priorității pe care o acordă președinția bel belgiană cooperării teritoriale. Programarea fondurilor structurale 2007-2013 a creat un obiectiv în acest sens, un obiectiv separat în ceea ce privește politicile de coeziune teritorială. Este vorba de un instrument cu o plusvaloare comunitară deosebită și care trebuie menținut construirea rețelelor europene, dezvoltarea de cooperare, schimburile de experiență și de cunoaștere, toate acestea sunt importante. De aceea trebuie să menținem acest proiect în ceea ce privește strategiile de cooperare în cadrul politicii de coeziune. Acestea au fost și obiectivele conferinței de politică teritorială care a fost organizată pe 30 septembrie și 1 octombrie la Tournai de către președinția belgiană. Acesta a fost un eveniment descentralizat în ceea ce privește viitorul eveniment Open Days. Vreau să vă mulțumesc tuturor organizatorilor, doamnei Hubner, președinta Comisiei pentru Dezvoltare Regională, domnului comisar Han pentru participarea la această conferință. Cu acea ocazie s-au discutat teme de cooperare teritorială și strategia Europei 2020 și de asemenea revizuirea regulamentului în ceea ce privește agruparea teritorială. S-au făcut de asemenea propuneri concrete și aici vreau să semnalez faptul că există un raport complet al acestei conferințe și dacă doriți acest raport îl puteți cere secretariatului. Doamnelor și domnilor, tratatul de la Lisabona recunoaște rolul important al autorităților locale în Europa. Prin extinderea principiului de subsidiaritate la acest nivel, prin mecanismele care au permis autorităților regionale și locale să controleze o bună implementare a acestuia asigurându-vă, pe de-o parte, de disponibilitatea mea de plină, aș vrea să vă spun cât de importantă este menținerea unui dialog între instituții. Pot să vă spun că președinția belgiană este la dispoziția dumneavoastră pentru a facilita dialogul între instituțiile europene și aș vrea în încheiere să vă mulțumesc și să vă urez succes la acest eveniment Open Days. Mulțumesc, domnule ministru președinte. Aș vrea acum să cer domnului comisar Han să facă introducerea mesajului înregistrat pe video al președintelui Comisiei, domnul Barroso. Well, president, uh... Mulțumesc, domnule președinte Barroso mi-a cerut uh, să vă transmit uh, acest mesaj. N-a fost uh, posibil să vin astăzi și bineînțeles că acordă mare importanță regiunilor și europene și bineînțeles în acest context uh, special cu care ne confruntăm. Doamnelor și domnilor, dragi prieteni, vroiam mult să iau parte la acest eveniment Open Days 2010, cum am făcut-o în anii trecuți, dar, din nefericire, nu pot să fiu cu dumneavoastră astăzi și îmi pare foarte rău. De aceea vrem să vă transmit un mesaj. Europa a cunoscut anumite presiuni în ultimii doi ani din cauza crizei economice și financiare, dar am reușit să găsim soluții, am fost uh, capabili să smulgem răul din rădăcină prin întărirea guvernanței economice și coordonarea politicilor economice și prin reglementare financiară. Împreună am făcut multe și astăzi ne găsim pe o bază solidă. Perspectivele economice europene sunt mai bune decât ne-am fi așteptat. Redresarea este uh, o realitate pentru viitorul apropiat și deși încă mai avem șomaj, acesta a reușit, uh, a încetat să mai uh, crească. Însă uh, este foarte clar că acum ne găsim o situație mai bună decât acum doi ani sau acum un an. Însă trebuie să intensificăm eforturile, trebuie să avem rezultate în lumina strategiei 2020 și a inițiativelor uh, aferente. Scopul nostru este de a repune pe șine locomotiva economiei sociale de piață printr-o creștere inteligentă, durabilă și inclusivă. Regiunile europene, orașele europene vor fi actori cheie în această strategie 2020. Ei vor avea um, răspunderea de a crea noi locuri de muncă durabile, a investi în tehnologii, a lupta împotriva schimbărilor climatice, a oferi calitate de educație, a pune pe picioare infrastructuri, uh, incluziune sociale și, bineînțeles, dezvoltarea inteligentă teritorială și urbană. Prioritățile din strategia 2020 vor fi de asemenea, în centrul a două evenimente politice majore care vă vizează în mod direct. În primul rând, revizuirea bugetului european. Comisia Europeană foarte în curând își va prezenta principalele reflexii pe marginea acestui subiect. În al doilea rând, dezbaterea uh, Uh, privind coeziunea socială de după 2013 va avea loc, după cum știți, în următoarele luni. Aceste două chestiuni centrale vor fi un adevărat examen pe care va trebui să-l trecem. Trebuie să ne asigur că cheltuielile noastre, cheltuielile noastre sunt eficiente, că valoarea adăugată europeană este reală și că implementarea se simplifică. Bineînțeles, nu putem să ignorăm presiunea bugetară, însă vreau să vă transmit un lucru cât se poate de clar. Principalele uh, principii ale coeziunii sociale nu se, va, nu se, vor schimba. Această politică este o expresie a uh, solidarității europene care se găsește în centrul procesului de integrare. Uh, Politica de coeziune va rămâne o politică strategică pentru Uniunea Europeană. Împreună trebuie să găsim acele sinergii care să ne permită să avem o strategie europeană 2020 încurunată de succes. Vreau să vă cer sprijinul dumneavoastră și cred că este foarte important ca să uh, înțelegem cât de important este sprijinul pe care îl acordă regiunile europene în cadrul acestei reflexii asupra politicii de coeziune. Uh, ce putem să facem este ca în, în societățile noastre, în țările noastre, în regiunile noastre să discutăm aceste subiecte, să discutăm importanța subsidiarității, să ne menținem ambițiile în ceea ce privește bugetul. Lucruri importante. Iată de ce trebuie să uh, Uh, ne intensificăm dialogul între noi, Comisie și dumneavoastră, regiunile. Veți avea ocazia să discutați aceste subiecte, să vă uh, povestiți experiențele și planurile în aceste patru zile. Aștept cu nerăbdare să aflu care sunt rezultatele acestor discuții și dezbateri și vă uh, doresc zile deschise, Open Days, pline de succese. Mulțumesc! Yeah, dear colleagues. Dragi prieteni, ne aflăm la o răscruce a viitorului politicii de coeziune. Aș dori să mă refer la un aspect foarte important la care s-a referit domnul Barroso în uh, declarația sa. El a spus că revizuirea bugetară privind bugetul Uniunii Europene și cadrul financiar va fi o piatră de încercare pentru noi toți um, sunt întru totul de acord cu tot ce a spus președintele Barroso. Uh, știm cu toții cât de importantă a fost politica de coeziune pentru dezvoltarea regională. Noi nu putem să facem muncă de caritate. Politica de coeziune e o politică de investiții. Putem astfel să permitem o creștere economică inteligentă în toate regiunile Uniunii Europene. Cele mai importante resurse europene, 320 de miliarde de euro, reprezintă una dintre prioritățile uh, UE 2020. Aceste politici Uh, pot duce la o inovație la nivel înalt doar dacă sunt adecvat finanțate. Trebuie să investim în inovare, în formare, în rețele inteligente de energie. Însă, în acest moment, trebuie să nu abandonăm avântul pe care l-am uh, dobândit. Trebuie să ne asigurăm că această politică e în continuare susținută. Unii spun că uh, această politică e prea slab legată de prioritățile europene și că impactul său e foarte greu de evaluat. Însă, eu cred că trebuie să luăm această critică în serios. Eforturile noastre de a ă, îmbunătăți această politică dau roade. Ă, raportul publicat în acest an confirmă acest lucru, însă rămân provocări și viitorul politicii va trebui să vină cu argumente convingătoare pentru ă, susținerea acestei politici. În acest sens, cred că trebuie să ne axăm pe trei uh, aspecte. În primul rând, uh, rezultate, concentrare și condiționalități. În ce privește concentrarea, președintele Barroso a subliniat rolul esențial al politicii de coeziune pentru a atinge obiectivele UE 2020. Aș dori să mai adaug că nu există niciun fel de contradicție între UE 2020 și politica de coeziune. Prioritățile UE 2020 sunt uh, relevante pentru toate regiunile europene, iar regiunile sunt relevante pentru succesul UE 2020. Nu e doar o problemă de coeziune a eforturilor noastre europene, e și o problemă legată de o economie performantă. În al doilea rând, după trei generații de programe, ar trebui să putem explica mai bine contribuabilului în ce fel uh, se cheltuiesc banii pentru politica de coeziune. De aceea, statele membre și regiunile trebuie să își fixeze obiective active care să poată fi verificate. Trebuie să putem monitoriza și dezbate progresele obținute sau lipsa de progrese. E o problemă de răspundere, de uh, tragere la răspundere și de transparență până la urmă. O gestiune comună înseamnă până la urmă și o răspundere comună. În fine, criza economică globală ne-a arătat un lucru foarte clar. Acordarea fondurilor trebuie să țină cont și de stabilitate, reforme structurale și competitivitate. Economiile noastre sunt strâns legate între ele. Deci trebuie să tragem foloase de pe urma progreselor din celelalte state membre, pentru că dacă nu vom eșua cu toții în comun. Și de aceea, acest sistem de punere în comun a resurselor europene ar trebui să fie o serie de condiții sine qua non indispensabile pentru ca investițiile să fie eficiente. Doamnelor și domnilor, sigur că mai sunt și alte chestiuni spinoase pe care, de care trebuie să ținem cont uh, pentru a uh, uh, spori rolul orașelor, cum au spus, s-a spus deja, sau pentru ca procedurile noastre să fie mai simple și mai eficiente, pentru ca politicile noastre să ajungă la toți cetățenii din toate regiunile, inclusiv din uh, regiunile care au rămas în urmă, pentru uh, ca ele să fie sprijinite în tranziția lor înspre un nivel mai ridicat trebuie să ne asigurăm că viitorul politicii de coeziune este uh, eficient. De fapt, acoperirea geografică a politicii de coeziune va decide de capacitatea noastră a tuturor de a convinge guvernele naționale și de a-i convinge pe criticii noștri că această politică s-a schimbat în câteva aspecte uh, cruciale, mai ales cele legate de performanță. Vă mulțumesc pentru atenție dear colleagues i would like now to ask to take the floor to invite to take the floor uh, Philip Maestat. Mulțumesc, aș dori să dau cuvântul domnului Filip Maestat, președinte al Băncii Europene de Investiții și aș dori să profit de această ocazie pentru a spune că fără Filip Maestat în ultimii ani politica europeană de coeziune nu ar fi putut obține inovări fundamentale, mai ales în ce privește finanțarea. Mulțumim, Filip, mulțumim pentru, mulțumim uh, ție și colaboratorilor și te rog să iei cuvântul și să uh, ne dai câteva perspective optimiste pentru viitor. Mulțumesc, Danuta. Doamnă președinte a Comisiei de Dezvoltare Regională, doamnă președinte a Comitetului Regiunilor, doamnă vicepreședinte a Parlamentului European, domnule comisar, domnule președinte al regiunii mele, regiunea Valonă, Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-o acordați încă o dată de a participa la acest eveniment Open Days. Uh, sunt uh, cu atât mai fericit cu cât tema pentru acest an este adecvată, competitivitatea regională, care va fi un uh, element crucial pentru succesul strategiei noastre Europa 2020. Dezvoltarea regională a făcut uh, parte din obiectivele principale ale Băncii Europene de Investiții de la înființarea sa în 1958 de către Tratatul de la Roma. Și în conformitate cu tratatul, Banca Europeană de Investiții are ca misiune să promoveze coeziunea economică și socială, ceea ce înseamnă că trebuie să acordăm prioritate proiectelor care sunt derulate în regiunile așa numitele regiuni de convergență Diversificarea activităților băncii noastre în ultimii 50 de ani nu a lăsat în urmă, nu a ocultat această prioritate. Autoritățile locale și regionale astăzi reprezintă pentru noi partenerii cei mai importanți în activitățile noastre și îi sprijinim uh, în mai multe moduri. Bineînțeles, în primul rând, prin credite directe, uh, acordăm credite uh, regiunilor și orașelor europene, dar și uh, acordăm cofinanțare activităților din fondurile europene structurale prin intermediul uh, asistenței tehnice și mai recent și cu ajutorul ingineriei financiare. Aș dori să vă dau un exemplu. În ultimii trei ani, 2007-2009, am finanțat credite pentru proiecte care au loc în aceste regiuni de convergență în valoare de 66 de miliarde de euro, care reprezintă aproximativ 40% din volumul total uh, al creditării. Și uh, bineînțeles că în ca să facem o comparație între UE 15 și UE 12, în termeni absoluți, vechile state membre au primit un volum mai mare, însă în venit pe cap de locuitor, noile state membre au primit mai mulți bani. Mai mult, inițiativele comune pe care le-am lansat cu Comisia Europeană, când Danuta Hubner uh, ocupa funcția de comisar însărcinat cu comisionare regională, au fost foarte interesante. Aș dori să menționez două aceste inițiative. JASPERS e o facilitate de sprijin tehnic pentru a asista noile state membre să se pregătească mai bine și să lanseze proiecte de infrastructură care sunt finanțate și sprijinite de către fondurile structurale și de coeziune și de asemenea Jessica, o inițiativă comună pentru a asista autoritățile regionale să sprijine investițiile în Uh, dezvoltarea urbană durabilă. Și bineînțeles și strategia UE 2020, care ne dă un imbold nou și orientări noi pentru o nouă politică europeană de coeziune, în timp ce recunoaște în același timp rolul important pe care orașele și regiunile europene îl au în acest sens accelerarea investițiilor în cercetare, dezvoltare, inovare, energii ecologice, dar și sprijinul acordat economiei bazate pe cunoaștere și IMM-urilor va spori competitivitatea acestora. Și vom încerca să, ca împreună să atingem obiectivele legate de o creștere inteligentă cu potențial de includere și durabilă. Însă mobilizarea unor fonduri pentru proiecte de cercetare sau inovare poate fi îngreunată de obstacole precum complexitatea produselor, tehnologii, probleme legate mai ales uh, legate de uh, sectorul financiar care s-au manifestat în ultimii ani și uh, rezervele uh, băncilor de a investi uh, în bunuri uh, intangibile. Deci, iată, sunt, acestea sunt motivele pentru care considerăm că instituțiile europene, precum Banca Europeană de Investiții, Uh, Fondul European de Investiții uh, să coopereze cu Comisia Europeană pentru a configura o serie de instrumente pentru a uh, înlesni accesul la creditare. Aș dori să menționez două astfel de instrumente, Jeremy, care acordă posibilitatea de a folosi fonduri structurale și granturi pentru a crea fonduri pentru a uh, asista IMM-urile prin intermediul împrumuturilor, uh, creditelor, a garanțiilor și așa mai departe și RSFF, Facilitatea Financiară de uh, Punere în Comun a Riscului, un instrument comun al Comisiei și a Băncii Europene de Investiții pentru a îmbunătăți accesul la finanțare pentru programele de cercetare. Și această facilitate, RSFF, e disponibilă și pentru uh, autoritățile regionale și municipale. Unii dintre dumneavoastră au găsit calea să acceseze uh, această facilitate pentru că e și la dispoziția dumneavoastră autorităților locale și regionale pentru investiții în laboratoare de cercetare, parcuri uh, științifice și așa mai departe. Mai există și alte produse BEI Uh, care finanțează proiecte legate din cei uh, trei piloni UE 2020, de exemplu, credite structurale de programe, un instrument care asistă uh, proiecte legate de dezvoltare structurală, mai ales proiecte lansate de către autoritățile regionale și împreună cu domnul comisar Han și cu echipa sa încercăm să îmbunătățim eficiența acestor instrumente financiare. Doamnelor și domnilor, în încheiere, aș dori să insist asupra unui aspect care mi se pare extrem de important. Așa cum au spus și antervorbitorii mei, politica de coeziune trebuie să facă parte integrantă din noua strategie UE 2020. Și nu trebuie să uităm faptul că în strategia UE 2020 există trei piloni. Sigur, avem nevoie de această creștere inteligentă, smart growth, mai ales prin investiții mai bune, mai de calitate în cercetare, în dezvoltare și informare, în pregătire. Sigur, avem nevoie și de o creștere durabilă, de o creștere sustenabilă care să ocrotească mai mult mediul înconjurător și care să facă economia resurselor naturale pe care trebuie să le lăsăm moștenire generațiilor viitoare. Însă avem nevoie și de o creștere cu potențial de includere, care să nu lase pe nimeni în urmă să nu lase niciun grup, nicio regiune pe marginea drumului. Și rezultatul acestei strategii UE 2020 dacă această strategie ar trebui ca, să aibă ca rezultat faptul ca bogații să se îmbogă, îmbogățească și săracii să se răcească, fără ca săracii să nu beneficieze de pe urma dezvoltării totale, ar fi eșecul politicilor noastre. Trebuie să ne asigurăm că nicio pătură socială, că nicio regiune nu rămân marginalizate, uh, nu rămân în urmă în această dezvoltare globală. Și în acest sprijin, BEI e hotărâtă ca împreună cu acționarii, cu statele membre, cu Comisia Europeană și cu regiunile și cu orașele europene să coopereze pentru a asigura o dezvoltare mai dinamică, dar și mai echitabilă, mai echilibrată a Uniunii noastre. Vă mulțumesc pentru atenție. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor vorbitorilor și îl rog pe Mark Rogerson să conducă această ședință. Uh, să sperăm că va mulțumi pe toată lumea și va da cuvântul tuturor celor care doresc să le ia. Ai uh, răspunderea, te rog. Um, Mulțumesc, doamnă Hübner. Într-adevăr, doamnelor și domnilor, a venit momentul intervențiilor din partea sălii. Am primit deja aproximativ numărul persoanelor care doresc să intervină și dacă mai doriți să luați cuvântul, puteți încă completa formularul disponibil și să-l mânați ușierilor. Există o limită de intervenție de două minute, vă rog să respectați această limită de timp. Din uh, ce am văzut eu, avem trei președinți, uh, vicepreședinte, un comisar și un președinte aici la mine și cu toții ne vom asigura că veți respecta cele două minute. Așa că vom începe cerând domnului Michael Schneider, președintele grupului PPE în Comitetul Regiunilor, să ia cuvântul pentru prima intervenție. Vă rog, domnule Schneider. Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Domnule președinte, domnule comisar, este adevărată plăcere să mă aflu aici pentru a opta oară la această ceremonie de deschidere a Open Days. Vom avea o serie de seminarii, de grupuri de lucru atât de numeroase încât se vede foarte clar importanța acordată orașelor și regiunilor din Europa. Acest lucru va fi foarte important pentru integrarea continentului european pe viitor. Acest eveniment Open Days se centrează în special pe viitor și pe strategia 2020 și oportunitățile pe care le conferă pentru co coeziune. De foarte mult timp vorbim despre această temă și am ajuns la concluzia că strategia de la Lisabona nu și-a îndeplinit obiectivele pentru că regiunile și orașele europene nu se implicaseră îndeajuns. Și de aceea credem că ar trebui să învățăm din această experiență trecută, iar aceste prime luni pe care le-am avut în cadrul strategiei 2020 am avut câteva îndoieli. Strategia consideră că funcția și rolul orașelor și regiunilor europene nu este foarte important, aproape că nu se vorbește despre acest lucru și totuși este important, este esențial să vedem cum se poate integra în acest parteneriat regiunile și orașele pentru ca strategia 2020 să ajungă până la capăt, dar deocamdată nu s-a făcut nimic în acest sens. Iată de ce aș vrea să mulțumesc președinției belgiene pentru că în urmă cu câteva luni a cerut Comitetului Regiunilor să elaboreze un raport din proprie inițiativă în legătură cu strategia 2020 și politica de coeziune. Și mâine vom vorbi despre acest aviz, despre acest raport, îl vom adopta și una dintre principalele chestiuni în acest raport este uh, pactul teritorial prin care se va putea ajunge la o guvernanță la mai multe niveluri, astfel încât noua strategie să fie foarte clar încadrată. Și acest lucru trebuie să fie scris negru pe alb, nu sunt de ajuns declarațiile. E nevoie de un adevărat parteneriat, de o adevărată strategie și această strategie se va putea realiza prin programele regionale. Va exista de asemenea o platformă care va monitoriza strategia Europa 2020. Aceasta va fi înființată pentru a putea avea o contribuție periodică din partea regiunilor aici, la Bruxelles, în ceea ce privește implementarea strategiei și felul în care acesta poate fi îmbunătățită. Mulțumesc și iată am respectat două minute and a, strong call there for territorial. Mulțumesc. Iată, aș vrea acum să dau cuvântul domnului Lambert Van Nistelrooy din partea PP-ului, coordonator la Comisia de Dezvoltare Regională la Parlamentul European. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să spun și din partea noastră, din partea deputaților europeni, să vă urăm bun venit aici în hemiciclu. Am senzația că vorbim astăzi aici despre o coeziune foarte diferită decât cea despre care vorbeam în urmă cu 2-3 ani. În urmă cu 2-3 ani nu știam prea bine care era rolul acestei coeziuni și acum avem o adevărată structură bine înrădăcinată. Și plecând de la ceea ce spunea domnul Schneider, aș vrea să spun că este foarte important să ținem cont de rolul regiunilor și ca aceste regiuni să participe în politicile UE. Pentru că nu e de ajuns să se vorbească despre principiul subsidiarității. E nevoie ca regiunile să fie prezente în fiecare din politicile noastre. Și deocamdată cred că nu am reușit să facem credibil acest obiectiv fără a avea o adevărată coeziune și o adevărată solidaritate. Dacă considerăm că putem avea o adevărată coeziune fără o dimensiune teritorială, atunci mergem pe drumul greșit. Și acum referitor la problema finanțării. Acesta este punctul cel mai important pe care trebuie să-l tratăm aici fondurile pentru creștere economică, pentru apă, pentru transportul toate aceste fonduri trebuie să fie disponibile. Fără ele nu putem obține nimic. Iar Parlamentul European are o poziție foarte clară în acest sens. Pentru că prin politicile pe care le facem acum ne îndepărtăm practic de regiuni. Trebuie să avem măsuri comune, însă comune pentru toată lumea, care să fie transversale. Iar la Comisia de afaceri regionale aici, la Parlamentul European, se vorbește despre aceste chestiuni. Trebuie să vedem cum putem ajunge la o reglementare în care să se țină cont și de participarea regiunilor. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc! Ne întoarcem la Comisia pentru Dezvoltare Regională. Aș vrea să rog, Comitetul Regiunilor, aș vrea să-l rog pe domnul Karl-Heinz Kler din partea uh, PSD de la Comitetul Regiunilor. Vă rog. Thank you, acting chair. Mulțumesc, domnule președinte. Când am ajuns în urmă cu 15 ani la Comitetul Regiunilor, un prieten m-a întrebat de ce faci asta, de ce te duci la Bruxelles. Și răspunsul pe care l-am dat atunci era că Uniunea Europeană era una dintre creațiile cele mai importante ale secolului 20. După două războaie și în special după cel de-al doilea război mondial care provocase atâtea probleme, părinții fundatori ai Uniunii hotărâseră în sfârșit să coopereze în loc să lupte între ei. Și a existat aici o uniune care a strâns și mai mult legăturile între popoare. Iată de ce coeziunea în Europa este atât de importantă. Iar politica cea mai importantă pentru a ajunge la acest obiectiv este tocmai politica de coeziune, politica regională care este de competența domnului Han. Aceasta este politica cea mai importantă pentru coeziune și pentru Uniunea Europeană. O coeziune care n-a fost niciodată atât de importantă ca acum în acest moment de criză. Pentru că acesta este adevărul. Trecem acum printr-una dintre crizele cele mai profunde prin care am trecut vreodată. Și aici, la Bruxelles, Trebuie să avem foarte multă grijă ca să nu se întâmple ceea ce s-a întâmplat la Washington. De fapt, nici nu ne aflăm prea departe de această situație, dar să vedem ce se întâmplă în Europa. Să vedem care este opinia cetățenilor europeni față de Europa, să vedem ce se întâmplă, de exemplu, în Statele Unite cu Washington. Dacă dorim să schimbăm această tendință, trebuie să vedem cum putem face acest lucru. Avem nevoie de o politică care să întărească coeziunea, o politică care să lupte împotriva crizei financiare. Și pentru a reuși acest lucru, trebuie să luptăm împotriva șomajului. Avem rata de șomaj cea mai mare din ultimele vremuri. Așa că avem nevoie de o politică care să nu aducă doar beneficii celor mai bogați, ci să aducă beneficii și claselor mijlocii și a celor nevoiași. Acest lucru este esențial și avem nevoie de rezultate în mod urgent. Dacă reușim să facem acest lucru, bineînțeles, oratorul este întrerupt pentru că a depășit timpul de intervenție. Trebuie să îmbunătățim imaginea Uniunii Europene pentru europeni și aceste evenimente, acest eveniment Open Days ne oferă posibilitatea de a face acest lucru. Mulțumesc pentru atenție. Thank you. Um, back... Mulțumesc. Ne întoarcem acum la Parlamentul European, la Comisia de Dezvoltare Regionale. Ricardo Cortes Lastra, vă rog. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Este o adevărată plăcere să mă aflu astăzi aici, alături de dumneavoastră, într-unul din forumurile cele mai importante la nivel european, un forum în care regiunile se întâlnesc pentru a avea un proiect comun și pentru a-și împărtăși valorile și ideile lor. Așa că nu vreau să las să treacă această ocazie pentru că trebuie să profităm de ea și să arătăm în mod clar că politica de coeziune este esențială pentru dezvoltarea europeană și că în viitorul buget european acest lucru trebuie să fie plasmat. Politica de coeziune trebuie să fie o politică de dezvoltare și nu una de cheltuieli pur și simplu. Cu toții știm foarte bine că politica de coeziune înlesnește procesul de modernizare și creșterea durabilă și că dă dovadă de solidaritate la nivel european acționând asupra locurilor de muncă, asupra cercetării, a inovării, a transporturilor, asupra schimbării climatice, a energiei, infrastructurilor, educației și a luptei împotriva sărăciei. Toate acestea sunt teme importante pentru dezvoltarea Europei, pentru că nu putem face nimic dacă regiunile europene nu și au angajament. Regiunile sunt cele care sunt alături de cetățean, sunt cel mai aproape de el și sunt cele care poate să transforme societatea. Iată de ce trebuie să susținem politica de coeziune ca o adevărată politică comunitară puternică în fața încercărilor de renaționalizare. Și aceasta nu doar pentru că are un impact puternic asupra dezvoltării și coeziunii în statele membre, ci și pentru că are o importanță deosebită în planificarea strategică a stabilității financiare. Politica de coeziune este, de fapt, unul dintre pilonii importanți ai construcției europene. Și, domnule președinte, aș vrea să închei aici reamintind rolul esențial pe care îl joacă toate regiunile și să ținem cont de asemenea și de rolul societății civile. Pentru că avem nevoie de o gestiune descentralizantă, de o guvernare la mai multe niveluri pentru a putea avea o reușită a politicii de dezvoltare regională. Mulțumesc! Mulțumesc. Acum dau cuvântul uh, grupului, uh, președintele grupului ALDE, domnul Kikas, care este și președintele Consiliului Liverpool. Președinta, mulțumesc foarte mult și vă întâmpin aici în numele grupului ALDE de la Comitetul Regiunilor. Primul raport de coeziune încă nu este public, însă s-au făcut multe speculații privind uh, conținutul său, unele mai adevărate decât altele, sau mai puțin adevărate. Uh, s-a vorbit aici deci despre raportul de coeziune și, într-adevăr, noi am fost uh, foarte interesați de acest uh, subiect uh, la Comitetul Regiunilor și fiecare în orașele noastre. M-a interesat ce a spus președintele Barroso, cum că principala baza a politicii de coeziune nu se va schimba, așa cum o va arăta raportul. Știm că regiunile de tranziție, de exemplu, vor fi parte din acest proces și multe dintre regiunile care astăzi sunt de convergență vor trece la un statut de tranziție. Însă, Anumite dintre aceste regiuni în prezent au anumite probleme pentru că în ianuarie 2011 nu vor mai putea să mai atragă atât de multe investiții uh, ca în trecut și uh, sper că veți încerca să găsiți o soluție până când se va întâmpla acest lucru. Și practic, uh, soluțiile sunt simple. Dacă dorim o politică de coeziune care, într-adevăr, să nu fie uh, un fel de pomană, ci uh, să fie altceva. Trebuie să fim flexibile și, într-adevăr, regiunile care au nevoie trebuie să primească acei bani. Și asta dintr-un motiv foarte simplu, pentru că avem nevoie de locuri de muncă pentru cetățeni și creștere pentru economie. Deci, uh, creștere și ocupare care să fie acel dublu obiectiv. Dar ca să putem să atingem acest obiectiv, trebuie să ne uh, pregătim ca atare. Strategia de la Lisabona nu a reușit pentru că nu a fost suficient uh, preluată de autorități. De aceea e nevoie de implicare din partea tuturor autorităților locale, regionale. Dacă dorim ca strategia 2020 să fie uh, încurată de succes, trebuie ca ea să fie preluată și însușită de cei în drept cetățenii noștri și ei trebuie să fie implicați în acest proces și bineînțeles că uh, uh, conferința privind dezvoltarea regională de la Bruxelles în această săptămână a și arătat care sunt motivele pentru care ne confruntăm cu uh, situația din prezent. Foarte pe scurt, spune președintele ședinței, uh, politica de coeziune este fața vizibilă și activă a uh, politicilor noastre. Este ceea ce văd cetățenii. Fără ea, Europa va dispărea. Cetățenii nu vor mai ști ce înseamnă Europa pentru ei. Iată de ce vreau să vă cer să uh, vă gândiți cum veți putea să faceți în așa fel încât orașele, satele, localitățile noastre să fie parte din acest proces. Și vă, sper că veți accepta și două cuvinte din partea propriei mele regiuni, creștere și ocupare, creștere și locuri de muncă care ne vor ajuta pe noi, pe cetățenii noștri să avem o viață mai bună. Vă mulțumesc! Oh, well, just two words. Mulțumesc. Două, cu, două cuvinte. În aproape două minute, acum dau uh, cuvântul domnului Zacao din uh, Comitetul Regiunilor Mulțumesc. Onorabili membri din prezidiu, uh, vă spun bun venit în numele Alianței Europene. Noi considerăm că strategia Europa 2020 ar putea să influențeze în mod considerabil întărirea Uniunii Europene, dar acest lucru va, da, va depinde mult de implicarea părților interesate în procesul de implementare. Pentru aceasta, părțile interesate trebuie să vadă care este utilitatea acestui proces, trebuie să aibă instrumente la dispoziție. Primul element al strategiei 2020 trebuie să fie coeziunea teritorială și așa se și întâmplă conform tratatului de la Lisabona. Iată implicarea la toate nivelurile de gestiune pentru orașe, pentru localități. Și noi trebuie să uh, vedem care este latura locală în toate politicile europene. Iată de ce ne trebuie implicarea autorităților locale, regionale. Implicare necesară, fundamentală. Iar politica de coeziune este importantă pentru că uh, sprijină economia. Și, bineînțeles, ne trebuie eh, o implicare a eh, autorităților locale pentru a ne exprima potențialul la maxim. Uniunea Europeană nu poate să fie de succes decât dacă se concentrează pe toate regiunile, pe toate ținuturile sale. Unii au spus că poate ar trebui să punem accentul pe orașe, pentru că acolo sunt resursele, acolo sunt banii, dar nu trebuie să uităm anumite regiuni din Europa. Agricultura este importantă și ea. Politica alimentară. Și aceasta se leagă mult de politica regiune, regională. Pentru cei la nivel local este important să dezvolte și regiunile rurale. Iată, ne trebuie instrumente aparte destinate acestei dezvoltări rurale. Împreună avem în Europa 30 milioane de persoane care sunt uh, angajate în domeniul agriculturii și în domeniul prelucrării alimentelor. Iată elemente cheie care ar trebui să facă parte din politica de coeziune. Domnilor și domnilor, iată, să nu uităm oamenii care locuiesc la țară, în sate. Vă mulțumesc! Thank you very much indeed. Mulțumesc foarte mult. Acum ne întoarcem la Comitetul Regii de la Parlamentul European. Doamna Kadenbach, Karen. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult și felicitări pentru această organizare excelentă a Open Days. Cunosc acest eveniment de mulți ani de zile. Uh, ca și membra Parlamentului Regional, uh, Local uh, și acum a Parlamentului European, este important ca toate aceste entități să conlucreze. Toate nivelurile politice de decizie trebuie să se asigure că cetățenii au un trai mai bun și uh, oamenii locuiesc sau și sunt legați, în primul rând, de nivelul local și regional. Acolo trebuie să apară banii, fondurile. Și de aceea trebuie ca aceste niveluri să fie implicate în politica de coeziune. Ea este foarte importantă. Ea duce la o sporire a nivelului de viață și ne trebuie, bineînțeles, și o mai bună competitivitate a regiunilor. Trebuie să uh, vedem că, că trebuie să ne asigurăm ca banii, acești bani, sume importante care merg la politica de coeziune să nu devină niște pomeni sau mână întinsă pentru regiuni. Uh, trebuie să uh, să impulsionăm uh, acele proiecte uh, care duc uh, la promovarea talentelor și care reduc discrepanțele de regiune, de dezvoltare între regiuni. Există regiuni foarte dezvoltate și acestea trebuie sprijinite, nu trebuie nici ele să cumva să decadă. De, de aceea ne trebuie uh, uh, instrumente uh, tangibile, rezultate concrete și oamenii trebuie să știe unde merg banii, unde s-au investit, unde sunt oportunități de educație, de locuri de muncă. Iată, uh, Uh, proiecte care trebuie finanțate în comun și pe termen lung statele membre, deci trebuie să-și ia responsabilitatea să cofinanțeze toate acestea pentru a, a, a vedea și care este valoarea adăugată a Uniunii Europene. Vă mulțumesc și succes! O să fie o săptămână excelentă! Mulțumesc! Și nici nu mi-a trebuit să iau ciocănașul. Acum dau cuvântul unui membru de la Helsinki, Comitetul Regional de acolo, domnul Marcu Marcula. Mulțumesc! Dragi uh, prieteni, dragi participanți, politica de coeziune are la baza sa inovarea, cooperarea între regiuni, dar și curajul acestor regiuni de a uh, se orienta spre viitor, spre inovații, spre creativitate. Însă, între vorbe și fapte, prăpastia e destul de mare. Important este, bineînțeles, să ne exprimăm pozițiile, uh, să ne facem uh, cunoscută opinia politică, dar după acest schimb de opinie trebuie să propunem soluții concrete și ne trebuie o bază foarte solidă pentru 2020 și o bază novatoare. Uh, constatăm că există o serie de bune practici care pot fi deja puse în aplicare în diferite puncte ale Europei. Comisarul Ran a vorbit despre viziunea sa privind politica regională Ă, nu toată lumea poate să dea dovadă de, de, ino, de inovație sau să facă cercetare. Ă, trebuie să vedem fiecare ce poate să facă în practică. Adică trebuie să punem accentul pe cooperarea între orașe ca să ajungem la o anumită masă critică care apoi să ne permită să facem în așa fel încât Europa să devină într-adevăr atractivă pentru investiții și pentru inovații, în special cele mai uh, moderne și originale. De asta, de, aceasta avem, de asta avem nevoie deci, de o serie de acțiuni uh, specifice, mai ales cercetarea aplicată, uh, lucruri extrem de noi care trebuie să fie puse la punct astăzi în Europa. Vă mulțumesc! Thank you very much indeed. Uh, now we, uh... Mulțumesc! Trecem acum uh, la Dunkerque, mergem înspre sud. Îi dau cuvântul lui Michel Delbar. Monsieur Delbar. Si je recommence, je vais à nouveau... Aș uh, dori să nu aș dori să fac ceilalți care au uh, uh, citit uh, numele tuturor președinților. În această sală toată lumea e pentru politica de coeziune, pentru multiguvernanță, pentru rolul colectivităților uh, teritoriale. Domnule președinte de Mot, am fost în urmă cu câteva zile la turnee pentru a aniversa 20 uh, de ani acestei politici regionale. Toată lumea e de acord că rolul colectivităților teritoriale trebuie să crească. Toată lumea e de acord și cu acțiunile noastre pe care le-am lansat în ultimile două decenii. Mă bucur pentru că suntem ca într-o bulă într-un turn de fildeș. Însă problema e că uh, sunt uh, și comisari care habar n-au. Uh, guvernul domnului comisar Han uh, nu știe uh, cum se procedează. Ei nu vor decât să renaționalizeze politicile noastre. Deci ceea ce facem noi aici nu trebuie să rămână în această sală, trebuie să iasă din această sală, trebuie să convingem pe toată lumea din Europeană, să nu ne convingem pe noi înșine. Chiar de la începutul acestei dezbateri am fost întru totul de acord, chiar similar cu ce au spus colegii de la PP. Vă dați seama cum evoluează politica. Și e normal acest lucru, pentru că trăim într-o lume reală. Europa de astăzi se construiește la nivel teritorial. Europa de mâine va fi mai democratică doar pentru că concetățenii noștri au constatat rezultatele concrete la fața locului. Permiteți-mi o simplă observație. Haideți să folosim aceste open days pentru a vorbi în exterior. Pentru că foarte mulți mai rămân de convinși, în orice caz mult mai mult decât cei care sunt sunt prezenți în această sală. Mai avem multă treabă de făcut și mult succes în acest sens. Mulțumim foarte mult. Aș dori să vă asigur că uh, ceilalți uh, trei vorbitori uh, sunt din afara turnului de fildeș de la Bruxelles. Primul dintre ei vine de la Ostravitere, un consiliu municipal din Italia. Domnul Belo, Massimo Belo are cuvântul. Grazie, președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Acest eveniment Open Days reprezintă o, o ocazie unică pentru orașele și pentru regiunile din Europa. Și Cred că nu mă înșel când spun că orașele reprezintă un punct de referință foarte important care ne permit să întărim politicile de coeziune socială în teritoriu în cadrul politicilor Uniunii Europene. Uh, o, în calitate de primar, am constatat că există inițiative foarte performante. Însă aș dori să vorbesc de una dintre inițiativele care mie îmi place cel mai mult. Pactul primarilor în ce privește sursele regenerabile de energie. Am avut ocazia să semnez în 4 mai anul curent acest pact chiar în această sală. Și în acest sens aș dori să fac o propunere pentru Comisia Europeană. Haideți să inițiem un astfel de pact al primarilor și pentru politica de coeziune socială. Un pact de răspundere, un pact de participare, de implicare a tuturor orașelor. Pentru că se vorbește foarte mult despre regiuni, însă nu aș dori să uităm că până la urmă comunele, localitățile sunt uh, veriga cea mai importantă în Uniunea Europeană, pentru că solidaritatea socială trece mai ales prin uh, comune, prin localități. Și după 2013, Uh, rolul lor politic nu trebuie să fie subestimat. Însă aș dori ca comunele noastre să poată să joace un rol foarte important și după 2013. Știu, domnule președinte, că trebuie să conchid. Deci, în încheiere, aș spune că trebuie ca problemele actuale să fie transformate în adevărate oportunități pe viitor. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Acum aș dori să dau cuvântul unui, unui oaspete din SUA, domnul profesor Adrian Petrescu, care este profesor la Universitatea Maryland în Statele Unite ale Americii. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc tuturor! Mulțumesc tuturor președinților, vicepreședinților. Eu vin de la Universitatea Maryland, uh, sunt născut în România, predau în Germania și înțeleg regiunile pentru că, dacă ar trebui să spun de unde vin, numele meu vine din Bulgaria, din Gânzova, din sudul Dunării. Nu știu nici măcar numele regiunii respective exact. Însă, aș dori să vă spun ă, ceva. Fica mi-a spus că sunt de peste tot din lume, de pretutindeni. Avea vârsta de șase ani și apoi a enumerat o listă a țărilor cu care avea legături. În urmă cu cinci ani se întâmplă acest lucru. Țara mea e lumea mea. Iar profesiunea mea de credință este să fac binele. Thomas Paine a spus acest lucru în 1766, înainte de 4 iulie. E o inițiativă superbă, o idee superbă, însă vă rog să aveți încredere în regiuni, în regiuni, să vedeți regiunile ca un sistem de adaptare, ceea ce înseamnă că inițiativele care provin de la, de la regiuni trebuie să-și croiască drum în ciuda barierelor, a obstacolelor. Haideți să eliminăm barierele, haideți să uh, dărâmăm obstacolele. Mă bucur să văd faptul că se vorbește atât de mult despre aceste inițiative de jos în sus, care vorbesc de faptul că trebuie să depășim această bulă, acest turn de firleș de la Bruxelles. Mă bucur să constatat acest lucru. Însă aș dori să vă fac o propunere, un experiment simplu. În urmă cu câțiva ani, uh, fetița mea avea 15 ani și am propus directorului școlii respective ca la fizică să se facă în 1980 experiențe legate de energia verde. Directorul școlii mi-a spus că nu e în programa școlară, nu se poate face acest lucru. Astăzi, la la, uh, călătoresc la Namur și la Bruxelles și știu că în Belgia copii de liceu uh, i au întrebat dacă știu ceva de la școală despre energia verde și ei mi-au spus nu, habar n-avem. N-a tras nim- n-a învățat nimeni la școală că se poate face energie solară în Belgia. Toate aceste elemente nu există în lumea reală. Mulțumesc că le uh, aduceți pe uh, tapet. Trei propuneri foarte pe scurt. un uh, parc de servicii la nivel european de tipul celui din SUA care are mai bine de 100 de ani. E Europa mea și deci pot să spun că iată, pot să merg într-un astfel de parc. O, organizație a copiilor în fiecare oraș, pentru că copiii sunt cei care vor lucra în 2020 și ei ne vor, uh, uh, vor, vor face viitorul. Și în fine, dar în ultimul rând, poate am putea avea o bază de rotativă uh, pentru ca uh, această, acest public să se întâlnească la anul în Bulgaria, în Gânzova, pentru ca astfel oamenii să vadă că într-adevăr sunt implicați. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Mulțumesc. Eu voi încerca să asigur un echilibru între est și vest și să trec de la Universitatea Maryland la Academia de la Moscova de Științe Naturale. Și îi dau cuvântul domnului Sergei Otobolevski, sper că v-am pronunțat bine numele, vă dau cuvântul. Da, mi-ați spus bine numele, vă mulțumesc. Dezbaterea din Rusia în legătură cu uh, o, o, o, o posibilă folosire a politicii de coeziune a Uniunii Europene, dacă o putem folosi sau nu. E clar că trebuie să ținem cont și de experiențele pozitive, dar și de cele negative Politica regională e o politică care se desfășoară pe mulți ani și, și faptul că politica regională e o politică independentă, în calitate de politică externă, de politică economică și așa mai departe. Mai mult, ă, trebuie să ne bazăm pe datele științifice, ă, dar la masa de negociere să participe două persoane care sunt ă, bine cunoscute și apoi, nu, și trebuie să pornim cu înființarea unui uh, secretariat la nivel național, la nivelul regiunilor, dar și al consiliilor municipale și locale. Și sper ca experiența aceasta să fie pusă la dispoziția tuturor, să avem un, un schimb de bune practici. Haideți să schimbăm numele Open Days dacă doar patru zile avem zile deschise, poate restul sunt închise. Haideți mai bine să vorbim de ani deschi- deschiși. Uh, no, it's, it's good to get outside the... E plăcut să plecăm din Bruxelles, însă până la urmă ne aflăm uh, la Parlamentul European și avem și oaspeți din partea Parlamentului European, deci aș dori să dau cuvântul unui deputat european din partea grupului ALDE, Michael Turo herr präsident meine sehr verehrten damen und herren! Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. S-a spus foarte multe în legătură cu politicile structurale. Cred că avem foarte multe sarcini care ne așteaptă pe viitor. Criza monezii euro, problema deficitelor bugetare și felul în care acesta afectează cetățenii. Eu am fost primar și am participat și la un uh, am fost membru al unui parlament regional, așa că cunosc foarte bine această situație. Politica de coeziune este politica pe care o dezbatem astăzi și ar trebui să vedem felul în care politica de coeziune contribuie la politica structurală pentru a depăși această criză și care este contribuția sa pentru a ajunge la o stabilitate financiară și economică. Trebuie să ne centrăm asupra atingerii anumitor obiective, însă lipsesc fondurile și atât de ce este important ca această politică să-și fixeze obiective realiste și să facă ca infrastructurile să funcționeze. Și în acest context IMM-urile sunt foarte importante. Avem un număr foarte mare de IMM-uri în Europa, însă doar 8% dintre ele participă pe piața internă. Iată de ce noi, în calitate de liberal, cerem să existe o nouă orientare pentru fondurile de coeziune și pentru fondurile structurale pentru a îmbunătăți competitivitatea regiunilor și pentru a avea un transfer tehnologic, pentru a avea o cercetare la universități, la fața locului și pentru a avea niște poli competitivi. Este de asemenea importantă cooperarea între regiunile cele mai dezvoltate și cele mai puțin dezvoltate, iar pentru aceasta e nevoie de o strategie macro-regională, cum ar fi, de exemplu, strategia uh, Dunării și strategia Mării Baltice. Aceasta ar putea să creeze noi punți de legătură. Mulțumesc! Mulțumesc! Mai sunt contribuții din partea sălii? Mai dorește cineva să ia cuvântul? Doamna în turcoaz din spate la numărul 621. Mă numesc Martin Terenu, vin din Franța și reprezint o rețea care se numește rețeaua pactului local, care și-a dat seama de importanța de a porni întotdeauna de la bază înspre în sus, că e important să se pună problema la nivelul teritoriilor și și-a dat seama de importanța cooperării între societatea civilă și autoritățile locale și regionale. Am uh, impresia că reprezint aici societatea civilă și cred că ar trebui să construim această lume cu societatea civilă și nu să vorbim doar despre ea și îmi pare bine că într-adevăr s-a deschis, s-a făcut această deschidere aici în spate și că ne-am dat seama de importanța unei responsabilități în comun. Să ne dăm seama că avem nevoie de o soluție care să permită cetățenilor să vadă că ceea ce au spus ei se revede, se regăsește în calitatea răspunsului care ține cont de nevoile lor. Iată deci propunerea mea pentru a putea învăța în legătură cu această responsabilitate în comună cu cetățenii care își aduc contribuția pentru teritoriul lor. Mulțumesc! Mai avem timp pentru intervenții scurte din sală, dacă doriți. Mai sunt contribuții? Mai dorește cineva să intervină? Oh, yes. Is that a hand up? Yes, yes. Sorry, I couldn't see you. Uh, lady in black. Acum o văd o doamnă uh, la numărul 484. Mulțumesc, domnule președinte. Mă numesc uh, Josefina Pola, vin din Sicilia, deși înainte locuiam în Austria. Mă aflu aici în mod întâmplător, însă aș vrea să spun că am legătură, o legătură permanentă cu problema șomajului în rândul tinerilor în Sicilia. Iar Europa de astăzi este foarte departe de ei. Ei uh, învață, fac uh, mastere, fac tot felul de studii, fac tot ce pot face, dar până la urmă uh, locurile de muncă nu se găsesc niciodată pentru ei. Și nu e vorba de procente mici aici. Dacă vedem care este situația cu care se confruntă, obstacolele prin care trec ca să ajungă să aibă un loc de muncă. Ne dăm seama că în jur de 80%, 90% dintre tinerii din regiunile noastre nu reușesc să aibă, să-și găsească un loc de muncă. Și mă bucur că mă aflu astăzi aici, pentru că cred că acest eveniment, așa cum s-a spus deja, ar trebui să fie mai aproape de regiuni să se apropie mai mult de acele părți ale Europei care sunt atât de departe și Sicilia este una dintre ele. Am fost surprinsă astăzi când am constatat, am văzut că există oameni politici din Italia care sunt prezenți mai mereu la televizor și care spun ce ar trebui să se facă în Italia și cu toate astea, astăzi nu au profitat uh, de această ocazie de a spune ceva și s-au ridicat și au plecat din sală. Eu nu sunt o persoană importantă, însă știu ce se întâmplă în multe locuri din Italia. Și Sicilia, locul unde trăiesc eu, este, să spunem așa, regiunea mea de adopție, pentru că sunt din Messina. Președintele intervine chiar și în Sicilia aveți doar două minute la dispoziție ce vreau să spun, domnule președinte, este că avem nevoie de lucruri și de acțiuni concrete. Pentru că cuvintele și declarațiile frumoase nu îi ajută pe tineri și de altfel nu ajută pe nimeni. Mulțumesc! Time for one more. Încă o intervenție dacă mai doriți. Vă rog să ridicați mâna bine ca să vă putem uh, remarca. Da, avem o intervenție, vă rog. Jens, Jens Nilsson. Mă numesc Jens Nedelson. am Mulțumesc. Da, vă auzim foarte bine. Am fost membru al Comitetului Regiunilor pentru 11 ani am participat la Open Days și cred că este o ocazie deosebită pentru noi să dezbatem aici și să ascultăm ce a spus domnul Michel de la Var, pentru că cu toții suntem de acord între partidele politice, între reprezentanții politici, între comisii și Parlamentul European, toată lumea e de acord. Însă pe ceilalți, ceilalți din afară trebuie să-i convingem, nu pe noi aici înăuntru. Să ne gândim ce se întâmpla în urmă cu 10 ani, când Comisia Europeană ne invita pe noi, regiunile, la un dialog și la înființarea unei politici de coeziune. Însă guvernele și guvernul suedez, de exemplu, n-au făcut același lucru. N-au invitat regiunile. Așteptăm în continuare în Suedia să avem un astfel de dialog și să vedem felul în care Suedia va putea contribui la strategia 2020. Deci Comisia trebuie să facă presiuni la nivelul guvernelor naționale pentru ca acestea să aibă un adevărat dialog cu regiunile și cu orașele trebuie să fiți mult mai exigenți cu ei. Thank you very much Mulțumesc. Danuta, înainte de a-ți da din nou cuvântul, aș vrea să rog pe doamna Breso și pe domnul comisar Han foarte pe scurt să ne spună părerile lor în legătură cu ce am auzit astăzi în sală. Și, domnule comisar, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Două observații. Aceste zile uh, sunt menite a stabili legături, a face schimb de experiență, a ne energiza. Dar nu văd cine ar putea să spună că, practic, uh, sunteți cu toții aici încurajați în activitățile dumneavoastră. Deci este o, o acțiune absolut pozitivă, iar nouă ne revină răspunderea de a ne asigura că există conlucrare uh, și o facem acolo unde putem să o facem și în mod cât mai uh, eficient. Iată mesajul meu. Și sunt de acord cu ce a spus și cu domnul uh, Delbar. E adevărat. Toată lumea e în consens și nu apar voci uh, dizidente Însă nu peste tot în Europa oamenii sunt la fel de convinși. Există uh, politicieni uh, în guvernele naționale care nu sunt la fel de convinși ca și noi. Așa că ne trebuie o mai bună cooperare între nivelul local, regional și respectiv european. Iată ce o să încercăm să facem și sperăm că aceste zile ne vor permite să învățăm unii de la ceilalți și să ne întoarcem acasă plini de energie, pentru că apoi, la nivel uh, politic, să lucrăm așa cum trebuie și să avem majorități uh, confortabile, care să ne permită să luăm decizii. Mulțumesc, doamnă Breso. Acum, e adevărat că um, da, cu toții suntem de acord astăzi când am început uh, dezbaterea privind politica de coeziune, mi-aduc eu aminte, existau multe temeri legate de acest obiectiv uh, și anume competitivitatea. Însă, cred că acum nu mai riscăm nimic la nivel european. Uh, lucrurile sunt absolut clare, competitivitatea există și vom încerca să o consolidăm în cursul acestor zile și pe mai departe. Apoi, aceste zile deschise sunt uh, destinate discuțiilor, dialogului, dar nu e vorba de a vorbi la dialog, de la, aici la Bruxelles neapărat, ci a ne orienta spre viitor. Contează ca ceea ce discutăm aici apoi să aplicăm acasă, pe teren și, bineînțeles, societatea civilă trebuie să fie implicată. Aveți aici mii de reprezentanți ai societății civile de la nivel local și regional, reprezentanți ai ONG-urilor care gestionează efectiv aceste proiecte. Politica de coeziune și teritorială este o politică destinată și pilotată de actorii locali și regionali. Apoi, Ar trebui să implicăm mai mult colectivitățile, autoritățile locale în cadrul acestui eveniment Open Days. Iată de ce am prevăzut uh, și uh, uh, evenimente la fața locului, 260 de reuniuni, de întâlniri pe tot cuprinsul Europei, deci astfel de zile deschise pe teritoriu, în cadrul zilelor noastre deschise, pentru a discuta uh, Uh, în ceea ce privește prioritățile prezente și viitoare, pentru că, încă o dată, nu e vorba numai de discuții, e vorba de a acționa și, mai mult decât atât, de a explica ce se poate face. Trebuie să putem să explicăm ce se face și asta pe teren. Trebuie să explicăm cetățenilor că aceasta este contribuția Uniunii Europeană, că banii nu vin uh, nu vin din senin, nu apar din senin, ci este vorba de o voință politică și o capacitate europene uh, și că Europa are voința de a continua în acest sens. Și uh, nu putem să sacrificăm proiectele pe termen lung uh, din cauza anumitor finanțări. Iată aceste zile deschise sunt o ocazie de a explica ce facem. O, explicăm, o explicație dată aici, dar și în teritoriu. Pentru anul viitor v-aș ruga să vă prezentați uh, disponibilitatea în ceea ce privește organizarea unor evenimente pe teren împreună cu societatea civilă, sesiuni în cadrul cărora vom discuta ce s-a întâmplat, ce experiențe ați avut. În ce privește Sicilia, nu vreau să intervim într-o dezbatere, însă reamintesc că cetățenii au dreptul de a ști ce se face cu banii europeni. Acest lucru se aplică și în Sicilia. Vă mulțumesc, doamna Hubner. Este o onoare și un privilegiu să adresez cuvintele de încheiere Ă, mai avem încă trei zile de discuții și cu siguranță va fi timp suficient pentru a împărtăși experiențe și observații. Um, un mesaj s-a desprins foarte clar aici, în sală, o politică de coeziune puternică, o politică pentru toate regiunile, pentru toate uh, orașele, o politică deci de coeziune uh, și de incluziune bazate pe inovare, pe cercetare, dezvoltare, pe, cercet, eh, deci pe creștere economică, care să genereze creștere economică și locuri de muncă, deci foarte multe așteptări. O creștere economică care să ducă la o mai mare competitivitate. De asemenea, ne-am pus de acord că uh, această politică Uh, prezintă anumite uh, riscuri. Contextul actual nu este simplu, însă uh, regiunile noastre trebuie să se ridice la înălțimea așteptărilor, să răspundă acestor provocări și să poată să facă față și concurenței, competiției la nivel internațional. În ceea ce privește viitorul arhitecturii instituționale, trebuie să luăm în considerare schimbările și este bine ca în aceste schimbări să se facă auzită și vocea regiunilor. Mă refer aici la schimbarea de statut, de la convergență, la tranziție și uh, anumite uh, provocări s-ar putea să nu poată să intre sub incidența obiectivului 2, dar în orice caz trebuie să identificăm uh, ce poate să apară la obiectivul de convergență. În ceea ce privește coeziunea teritorială nu este vorba numai de un obiectiv de atins, ci este practic un mijloc de a atinge un obiectiv mai uh, global și anume creștere și ocupare. Europa se confruntă cu o anumite provocări și avem această dimensiune teritorială care trebuie să apară peste tot. Evaluarea de impact în acest sens trebuie să fie realizată, să luăm mai mult în considerare specificitățile teritoriale și să adaptăm politicile noastre la provocările și oportunitățile uh, actuale, să încurajăm creșterea la nivel local și regional, cum s-a spus aici, și cu siguranță trebuie să investim mai mult în cooperarea teritorială. Unii au vorbit aici despre doborârea obstacolelor și cooperarea teritorială este un astfel de mijloc. Și sunt convinsă că aceste Reformele politicii de coeziune ne vor face să progresăm, să avem rezultate mai tangibile și uh, am uh, discutat acest lucru cu Comisia în numărate rânduri. Sperăm că această politică va influența și va potența și celelalte politici și guvernanța noastră. Propuneri în acest sens s-au făcut deja și toate acestea uh, în lumina unor investiții și unei strategii pentru viitor. E vorba de un cadru european care să acopere toate fondurile structurale europene pentru a nu se face suprapuneri, dar bineînțeles trebuie să apară sinergii între fonduri acolo unde este cazul bineînțeles, fonduri, dar și principiul condiționalității, ceea ce ne vor permite intervenții mai țintite, mai eficiente. Prioritățile trebuie să fie, bineînțeles, europene. Aici e vorba de strategia 2020, dar trebuie să existe și o marjă de flexibilitate care să permită adaptarea de la caz la caz a teritoriilor. După părerea mea, Uniunea Europeană, ca să-și îndeplinească obiectivele, trebuie să uh, cunoască noi uh, forme uh, inovatoare de finanțare avem ceva uh, experiență în acest sens. Domnul Meșta de la BEI are experiență. Avem nevoie însă de mai multă inteligență financiară ca aici care să ne permită să acționăm acele pârghii um, în viitor și să răspundem, dar să și promovăm riscul în mod uh, măsurat. Bineînțeles că rezultatele tingibile sunt uh, necesare și aici. Avem procesul de simplificare legislativă, pe de altă parte, care a fost demarat în 2009. Aceasta ne va permite o politică mai uh, lizibilă, mai eficientă, dar trebuie să fim încă și mai îndrăzneți privind această simplificare legislativă. Dragi colegi, vreau să comentez și ce a spus domnul Lucas. Acum cinci ani, în clădirea Charlemagne um, în prezența a o mie de, uh, de, de oaspeți am uh, hotărât uh, strategia de la Lisabona în contextul regional și de atunci am promovat din ce în ce mai mult această politică regională și, și domnul comisar astăzi ne-a spus uh, și am văzut că această latură a um, strategiei de la Lisabona a fost singura încununată de succes din toată strategia. Iată de ce trebuie să avem aceeași uh, atitudine și față de strategia 2020. Ne trebuie inițiative cheie, inițiative uh, emblematice care să ne permită să obținem rezultate tangibile. Avem acel pact uh, teritorial, uh, pact local care au fost menționat aici. Ar fi o platformă excelentă, cred eu, pentru ca uh, într-adevăr, strategia pentru Europa 2020 să fie pentru Europa ceva real. În sfârșit, trebuie să înțelegem că lărgirea granițelor europene Uh, sau, în sfârșit, a impactului european dincolo de uh, nivelul național, ci și mergând spre nivelul local și regional, nu numai că apropie Europa de cetățeni, dar o și uh, mărește. Și, în sfârșit, doresc să vă urez o săptămână fructuoasă și, așa cum a spus Michel Delbar, sunt multe de făcut în afara acestei săli și sperăm că cu toții, în funcțiile noastre și de ceea ce ține de resortul nostru, vom putea să lucrăm și să transmitem uh, mesajul pentru cei care știu și pentru cei care nu știu despre ce este vorba, dar pentru cei care nu știu, haideți să discutăm cu ei și să ne asigurăm că eh, după 2013 politica de coeziune este 100% în favoarea și pentru cetățeni și pentru Europa mai bună și cu aceasta doresc să vă mulțumesc pentru atenție, pentru răbdare, pentru prezență și mulțumesc și tuturor celor care co-prezidează Uh, ai, uh, această sesiune și domnului moderator, care a fost așa foarte incisiv. Mulțumesc tuturor uh, celor prezenți și vă urez o săptămână foarte bună în Bruxelles. Această săptămână ședința s-a încheiat. Mulțumesc! you should have said it.